so formally Mrs. European Ombudsman. Bun, uh, doamna Emily O'Reilly, ombudsman european, e alături de noi și ne face o mare plăcere și o mare uh, onoare și vom asculta cu interes prezentarea dumneavoastră în legătură cu raportul anual 2013. Vă dau imediat cuvântul, cerându-mi scuze pentru întârziere. A, a trebuit să discutăm aici niște petiții și să încercăm să le soluționăm. Vă rog. Thank you very much indeed. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru acest, uh, aceste cuvinte de bun venit. Nu vreau să vă uh, întârzi, știu că aveți petiții importante și am, în biroul meu am ascultat ultima oră și jumătate cu discuția, am ascultat discuția noastră cu domnule Ardine de la Comisie și Uh, mi s-a părut foarte interesant să pot să ascult deliberările Comisiei și să înțeleg provocările cu care vă confruntați și pe care le-am discutat uh, cu unii dintre noastre uh, în ultimul an și vreau să spun din nou că biroul meu este la dispoziția noastră pentru a împărtăși din experiența noastră și pentru a învăța cum se poate rezolva problema petițiilor care se acumulează. Deci putem discuta acest lucru. E o mare plăcere pentru mine să mă aflu în fața Comisiei PETI pentru prima dată în această legislatură. Cei doi predecesori ai mei și colaboratorii mei au avut întotdeauna o relație excelentă cu Comisia PETI. Este cea mai relevantă comisie pentru noi și este important că avem o bună relație cu noastră, în primul rând pentru că suntem uh, în, aceeași, în același domeniu de activitate. Uh, tratatele ne dau un mandat special uh, în legătură cu ceea ce facem și presupun că suntem unele dintre puținele instituții și organizații care oferă acces direct cetățenilor. Rolul nostru este complementar. Nu am niciun rol în legătură cu statele membre. Acordul meu se referă doar la plângele pe care cetățenii le fac în împotriva instituțiilor europene. Noastră, evident, vă ocupați de multe plângeri din statele membre legate de faptul că anumite state membre nu respectă legi europene și regulamente. Deci, cred că am avut o relație armonioasă în ultimii ani și sper că aceasta va continua. Astăzi o să vă prezint raportul anual 2013 nu o să-mi asum eu meritele pentru asta, pentru că se referă la activitatea predecesorului meu, profesorul Diamanduros, care s-a retras pe 30 septembrie anul trecut. Eu am uh, preluat uh, mandatul din octombrie anul trecut, deci reflectă practic ultimul său an de mandat, în cea mai mare parte. Și Poate că unii cunoașteți investigațiile pe care le fac în legătură cu probleme sistemice în instituțiile europene și aș vrea să vorbesc puțin despre asta, dar astăzi în special mă refer la raportul anual. Așadar, aceasta este o prezentare scurtă generală a anului 2013. Cele mai mari cazuri ar trebui să cer scuze că sunt uh, un pic răgușită. Îmi cer scuze pentru asta, nu am zis foarte bine. Uh, investigația ușii uh, turnante s-a încheiat uh, săptămâna aceasta. Am examinat uh, modul în care Comisia se ocupă de oficialii în funcționante care fie se pensionează sau încearcă să lucreze în sectorul privat și cum își folosește Comisia puterile pentru a evita conflict, situații de conflict de interese. Așadar, Predecesorul meu a început aceasta și am uh, concluzionat că una dintre principalele recomandări pe care le-am făcut se bazează pe două premise. Una este că noi considerăm că Comisia vrea să rezolve această chestiune într-un mod uh, foarte deschis și transparent și robust și noi considerăm că uh, regulamentul personalului permite acest lucru și ce încercăm noi să facem este să arătăm Comisiei cum ar putea să uh, obțină rezultatele pe care le dorește și anume să elimine situațiile de conflict de interese, mai ales în ce privește uh, funcționari de rang înalt. Nu voi spune prea multe, în afară de faptul că principala recomandare este ca numele oficialilor care doresc să plece din comisie și să intre în sectorul privat să fie făcute publice, și împreună cu o descriere scurtă a activităților din comisie și a activităților lor uh, uh, viitoare din uh, sectorul privat. Pentru că în felul acesta societatea civilă se poate evalua dacă regulile privind conflictul de interese sunt implementate. A existat un caz care s-a încheiat anul trecut sub conducerea profesorului Diamanduros <clears throat> în care înregistrările uh, privind opt-out-ul uh, Marii Britanii începește Carta Drepturilor Fundamentale au fost făcute publice. A fost un an foarte important pentru noi și un eveniment foarte important pentru noi în mai anul trecut. Uh, Nichifor și-a prezentat raportul anual președintelui Schulz. A fost un caz semnificativ care implica o companie italiană și care a avut o rezolvare foarte fericită, în sensul că acea sumă de 93.000 de euro care le fusese promisă și nu le se plătea, le-a fost în cele din urmă plătită, spre marea bucurie a companiei. Apoi, în iulie, am avut uh, onoarea să fiu aleasă de ombudsman de către Parlamentul European. În august uh, am uh, deschis o, agen- o, um, o, o investigație începește agențiile Uniunii Europene privind protecția datelor. În septembrie M-am avut plăcerea să uh, fiu gazda împreună cu Nichiforos a unui seminar uh, pentru rețeaua europeană de ombudsmani în uh, orașul meu natal Dublin. Știți că eu nu sunt superior a ombudsmenilor naționali, ci doar coordonez o rețea de ombudsman național care a avut mare succes în schimbul de informații și de bune practici, învățăm mult unii de la celălalt și de asemenea ombudsmane din statele membre și am făcut și acest lucru când eram ombudsman în Irlanda, uh, ei pot să trimit întrebări în legătură cu plângeri pe care le primesc și la noi, la, la oficiul uh, ombudsmanului european și evident primesc uh, răspunsuri. Iată, în, octombrie, în noiembrie am prezentat în fața acestei comisii un raport, începește Frontex, care este evident agenția de protecție a frontierelor din Polonia și are un rol vital, joacă un rol vital în ce privește solicitanții de azil, migranții, toți acești oameni care încearcă să vină în Europa pentru a cere azil, în multe cazuri. Și raportul meu a examinat uh, o chestiune destul de specifică și anume că Frontex nu are un mecanism de depunerea plângerilor și dat fiind rolul vital pe care îl joacă în acest uh, domeniu, ar trebui să aibă un astfel de mecanism, chiar dacă până la urmă plângerea trebuie să fie direcționată către un stat membru uh, sau un tribunal. În decembrie a fost un alt uh, caz important de încălcare a tratatelor europene. O serie de persoane au venit la noi și ne-au spus că legile spaniole încalcă regulamentul privind ajutorul de stat. A luat Comisie destul timp să deschidă un caz de infringement, dar până la urmă s-a întâmplat acest lucru după ce noi am intervenit. În fine, aceasta este o prezentare generală a activității și volumului de muncă și am uh, auzit multe lucruri azi dimineață în legătură cu volumul de plângeri pe care îl primiți și uh, caracterul uh, admisibil sau neadmisibil al acestora. De-a lungul anilor am dezvoltat o, un ghid interactiv foarte bun pe website-ul nostru. Asta e foarte util în a ajuta pe oameni să-și direcționeze plângerile acolo unde trebuie, fie către noi, fie către un ombudsman din statul membru, fie către Comisia de Petiții fie către o altă organizație. Cred că doamna Leardini s-a referit la în această dimineață. Deci, în total am ajutat peste 23.000 de cetățeni, am înregistrat 2420 uh, de plângeri și am uh, a avut de-a face de asemenea și cu 1407 cereri de informare, multe din partea ombudsmanilor statelor membre. Deci dacă ne împărțim aceste cifre pe categorie, avem 350 de anchete deschise de Ombudsmanul European în 2013, 461 închise, par cifre mici, evident știți că majoritatea plângerilor pe care cetățenii le au sunt rezolvate de statele membre însăși, însăși și de aceea numărul acesta este mai mic. Dar pentru că multe dintre plângerile pe care le primim duc la investigații sistemice, o plângere poate rezolva alte sute sau dacă nu chiar mii de alte plângeri și alte probleme ale oamenilor. Deci cifra poate părea mică, dar poate fi și înșelătoare din acest punct de vedere. Iată unde sunt direcționate grosul plângerilor. Vedeți un uh, număr mare pentru Comisia Europeană, nu pentru că e o instituție teribilă, ci pentru că este cel mai mare animal din junglă. Și, cum se spune, și e normal ca majoritatea, comisiilor să, majoritatea plângerilor să fie împotriva Comisiei, iar celelalte sunt agențiile europene, câteva începește Parlamentul European, Serviciul de Acțiune Externă, Banca Europeană de Investiții și EPSO. Multe dintre acestea sunt plângeri ale personalului, plângeri ale persoanelor care au fost implicate într-o competiție, într-un concurs pentru una dintre slujbele la instituții și nu l-a obținut uh, și se plâng în legătură, în legătură cu asta. Iată rezultatele celor închise. Multe dintre ele, 25% sunt rezolvate de către instituție înainte să intrăm în investigație. Deci putem vorbi informal la telefon cu instituția și ei recunosc că s-a întâmplat ceva și se angajeze să rezolve problema și asta e o modalitate rapidă de a rezolva cazul. 40% din cazuri nu era justificată niciun fel de anchetă pentru că din diferite motive nu s-a descoperit niciun fel de problemă de administrație. În 26% de cazuri s-a găsit o problemă de administrație și în 10% din, în alte 10% din cazuri respectarea propunerilor uh, Ombudsmanului European. În fiecare an investigăm dacă uh, recomandările noastre și soluțiile prietenoase, să spunem așa, au fost adoptate de instituțiile relevante. Uh, rata de conformitate e destul de mare, 80%, 20% non-conformitate, am spus de câteva ori și sper că nu sunt prea optimist. Aș vrea ca această rată să fie și mai mare. În unele state membre rata depășește 90%, deci e ambiția mea să creștem rata de uh, conformitate și asta prin activități uh, de cooperare cu instituțiile și în special cu Comisia. Iată, când uh, situația transferării cazurilor, bineînțeles, multe dintre ele merg în statele membre, la Ombudsmanul statelor membre, unele la Comisia Europeană și la alte instituții și inclusiv, evident, Solvit, pe care l-am menționat mai devreme. Iată câteva statistici referitoare la țări, care par să spună multe, dar de fapt nu cred. Sunt foarte multe din Spania. Asta nu înseamnă că cetățenii spanioli sunt tratați foarte prost de Uniunea Europeană, ci doar că există o rețea foarte puternică de ombudsmani regionale în Spania și prin urmare există o conștientizare foarte bună în Spania în legătură cu ombudsmanul și de câte ori au o problemă, ei își direcționează plângerile către ombudsman. Deci e bine că există această conștientizare, dar multe dintre aceste plângeri sunt de competența statelor membre. Multe și din Germania, Polonia, Belgia, dar apoi când vine vorba de uh, cercetările deschise, Belgia e pe primul loc pentru că multe plângeri vin de la societatea civilă ONG-uri care sunt bazate aici, se, au sediu aici în uh, Belgia. Deci nu e că belgenii se plâng neapărat, ci că multe ONG-uri și entități care și au sediu fizic la Bruxelles se plâng direct aici. Iată câteva exemple de cazuri în cele belgene. Multe au vin din grupurile pe care am menționat. Multe ONG-uri sunt interesate în chestiuni de etică în comisie, deci avem foarte multe plângeri legate de conflicte de interese, acces la documente cheie ale Uniunii Europene, participarea cetățenească, uh, compoziția grupurilor de actori implicați care oferă consiliere comisiile și altor agenții. A fost un caz uh, de succes în Germania când Comisia a, a făcut publice 140 de documente privind intrarea Greciei în zona euro către un uh, jurnalist german care ceruse aceste documente. Un uh, caz pe care l-am menționat uh, cu o companie italiană care uh, făcea export de ceramică în Spania și exista o problemă din cauza recesiunii, dar li se datorau niște bani și datorită intervenției noastre eh, le-au plătit acești bani. Deci asta a fost foarte important pentru acea companie italiană. Din nou, Uh, în Spania a fost uh, un termen foarte lung de patru ani în care Comisia a decis dacă deschide sau nu proceduri de încărcare. Deci nu e problema ce s-a întâmplat, problema mea este să ajut Comisia în mod activ în acel caz. Acestea sunt subiectele principale care sunt familiare tuturor, transparența, probleme etice, participarea cetățenilor uh, și, sigur, inițiativa cetățenească europeană care a generat foarte mult interes și o serie de plângeri în legătură cu modul în care ea a fost dezvoltată și cum Comisia răspunde la ea, reacționează la ea. Evident, proiectele finanțate de Uniunea Europeană, drepturile fundamentale și cultura serviciilor, modul în care oamenii sunt tratați de instituții și agenții. Un alt caz care a fost uh, încheiat uh, anul trecut, la sfârșitul anului trecut, unde comisia, comisia are un uh, comitet uh, ad hoc uh, care se ocupă de cazuri de conflict de interese în care sunt implicați comisari care se duc în sectorul privat. Am considerat că președintele însă nu era într-o situație de conflict de interese, ci într-un potențial conflict de interese, pentru că el însuși trecuse în sectorul privat și colabora cu o firmă de avocatură majoră care era implicată și în uh, lobby, în activități de lobby. Deci după investigația noastră, el și-a dat demisia în decembrie. Unul uh, dintre... Mă rog, nu e o inovație, că s-a mai făcut, dar anul trecut, când mă gândeam cum aș putea să folosesc cât mai bine resursele biroului meu, pentru că nu zic că vreo 80 de oameni uh, care lucrează fie la Strasbourg, fie la Bruxelles, uh, am crezut că cel mai bine aș putea să-mi eficientizez mai mult uh, biroul și să-l fac mai relevant pentru instituții și cetățeni, a fost să mă concentrez pe investigațiile sistemice. Pentru a investiga problemele semnificative și importante pentru cetățenii europeni, și să direcționeze resursele către aceste investigații. Asta nu înseamnă că nu mai facem și că nu mai continuăm să facem, să ne investigăm și plângerile individuale, dar cred ne-am gândit că avem mai mult impact dacă ne concentrăm pe această viziune strategică și să folosim toate puterile pe care le am, pentru că, după cum știți, eu nu sunt judecător, nu pot să cer ca ceva să se întâmple, nu am decât puteri de recomandare, dar am puteri de investigare. Cu alte cuvinte, pot să văd orice document, oricât ar fi de confidențial. Nu înseamnă că trebuie să și public, dar îl văd și pot să... Asta pot să influențeze investigația și pot să invit în fața mea orice oficial ca să, care să depună mărturie. Prin urmare, scopul meu este să folosesc uh, complet acele puteri, deci atunci când uh, fac recomandările mele, o investigație poate să vadă că aceste recomandări sunt uh, bine fundamentate și cu excepția situației în care sunt complet uh, iraționale, ar trebui să fie acceptate. Din nou, acestea sunt cele trei cuvinte pe care colegii mei s-au săturat să le audă spuse, impact, relevanță și vizibilitate. Și cred că principalul cuvânt este relevanță. Ombudsman european a rezultat din tratatul de la Maastricht. După părerea mea, ni s-a dat o sarcină foarte grea și importantă să fim uh, câinele de bază al instituțiilor europene și ambii predecesorii mei au muncit pentru a face acest lucru realitate și eu vreau să fac același lucru și sper că ceea ce facem este util pentru că ajutăm uh, instituțiile să funcționeze mai bine și cetățenii să aibă o legătură mai bună cu instituțiile. Acestea sunt, pe scurt, cum spuneam, uh, voi trece foarte rapid în aceste chestiuni, pentru că astăzi e vorba despre raportul anual. Toate aceste lucruri au fost publicate în uh, ultimele luni și transparența TTIP după cum știți, au fost foarte multe discuții în legătură cu lipsa, presupusa lipsă de transparență în legătură cu negocierea TTIP-ului a parteneriatului transatlantic uh, uh, în materie de comerț, un acord comercial extrem de important pentru noi toți, pentru cetățenii europeni și pentru americani și practic la nivel global. Așadar, Comisia a făcut o treabă foarte bună în uh, aș face mai vizibilă activitatea, sigur, în limitele rezonabile. Am făcut o serie de propuneri Comisiei în legătură cu modul în care ar putea să facă mai vizibil și mai transparent uh, ceea ce fac, dar am uh, rugat și publicul să-mi spună care este viziunea lor legată de transparență. Dar dacă pot să spun lucrurilor, să spun și așa, aș vrea, vreau să-și definească termenii, vreau să-mi spună ce consideră că nu este transparent și de ce ar trebui să fie. Deci nu este doar un caz, uh, nu e doar ideea că vrem să vedem totul, ci uh, trebuie să ne forțăm cu toții să ne întrebăm ce lipsește și ce ar trebui să existe acolo în mod realist, pentru că presupun că uh, pericolul este ca oamenii să audă tot felul de zvonuri alarmiste despre ce este acest tratat, că unii oameni au acces privilegiat la informații alții nu. Deci cu cât este mai transparent Consiliul, cu cât e mai transparentă Comisia, cu atât mai bine pentru toată lumea. Nu am niciun rol de, nu joc niciun rol în cum va arăta acest acord. Pur și simplu uh, am doar un rol legat de transparență față de TTIP. Whistleblowing-ul, deci denunțurile o chestiune foarte importantă. Au fost în întreaga lume niște cazuri extrem de mediatizate, cazul Snowden, Julian Assange și alte cazuri care implică chestiuni majore legate de aceste denunțuri din interior. E o chestiune foarte dificilă, nu e deloc simplă în alb-negru, dar instituțiile europene nu pot, li uh, se interzice politica de whistleblowing din multe motive. Uh, Principal motiv este să ne asigurăm că există, uh, sigur, posibilitatea ca oamenii să denunțe un comportament negativ sau corupție în instituție și să aibă un spațiu sigur. Dar înainte să lansez această investigație, înainte de a lansa m-am asigurat că avem o proprie politică în acest sens, pentru că n-ar fi fost o idee bună ca eu să le dau lecții tuturor fără care să fac lucrurile cum trebuie uh, la mine în curte. Am cerut uh, feedback uh, și grupurile, grupul de experți al comisiei care examinează modul în care se, se fac aceste grupuri, că dacă există un echilibru între industrie, societatea civilă, am lansat o consultație, o consultare publică și cred că avem 50 de răspunsuri absolut excelente pe care le examinăm. Uh, politica ușilor batant, uh, turnante, deja am menționat-o, politica de coeziune și drepturi fundamentale, cred că acesta este un domeniu în care există un mecanism care se asigure că atunci când se cheltuiesc fonduri de coeziune în țări membre, drepturile fundamentale sunt respectate și dacă vă pot da un exemplu, există fonduri de coeziune care sunt folosite pentru a construi sau a dezvolta și mai mult instituții cu pentru oameni cu dizabilități mentale sau fizice. Asta pare să meargă împotriva spiritului cartei fundamentale care spun că oamenii trebuie să fie încurajați să rămână în, în uh, comunitate. Și inițiativa cetățenească europeană care a fost uh, dezvoltată de ceva timp, nu foarte mult, uh, au fost câteva inițiative care au trecut de limita de un milion de semnături și am încercat să văd cum ar trebui Comisia să se ocupe de aceste inițiative cetățenești și dacă li se dă uh, atenția privilegiată. Aceasta e prezentarea mea. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. A fost o activitate fantastică pe care ați coordonat-o în favoarea cetățenilor și pentru îmbunătățirea activității instituțiilor europene. Am câteva înscrieri la cuvânt din partea colegilor și doamna Augen este prima vorbitoare. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc, Emilie, pentru că ai venit în mijlocul nostru și ai făcut această prezentare. Da. Pe mine mă interesează raportul privind Frontex. Înainte de alegeri am avut uh, pe uh, ordinea de zi Eh, pentru că așa eh, procedăm de obicei când avem și semnalări din partea ombudsmanului. Și eh, a fost util, dar înainte de venirea ta, Probabil că nu ai știut, dar uh, am avut uh, o asemenea temă pe ordinea de zi după ce am vizitat Lampedusa. Găsești că ar fi util dacă am uh, introduce pe agenda acest subiect, pentru că nu am răspuns, de fapt, la um, acea semnalare legată de Frontex. Cred că putem uh, să strângem întâi câteva întrebări și după aceea eventual să îi dăm cuvântul invitatei noastre să răspundă înainte de a ni se face foame. Doamnele Maria, să aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și eu uh, pentru acest raport. Și pentru activitatea pe care ne-ați prezentat-o în comisie, am uh, urmărit prezentarea cu atenție maximă și uh, bineînțeles că în activitatea viitoare vom reveni concret asupra unor aspecte menționate. Suntem uh, convinși că vom avea o foarte bună colaborare între Comisia noastră și Ombudsmanul European. Este foarte importantă această colaborare pentru că drepturile cetățenilor trebuie să fie păstrate. Ca atare, avem într-un fel o misiune identică noi și dumneavoastră. Din acest punct de vedere, cred că trebuie să conlucrăm și cred că și sprijinul politic uh, pe care comisia noastră poate să îl ofere activității dumneavoastră este un lucru pozitiv. Am două întrebări pentru că mă interesează părerea dumneavoastră. Conflictul de interese. Ați menționat această problematică și v-ați referit la ea în raport. Ă, în ce privește inclusiv un conflict de interese uh, cu uh, președintele Băncii Centrale Europene, domnul Draghi. Rolul Comisiei și al Băncii Centrale Europene ca membri ai Troicii deschide o serie întreagă de probleme legate de interesele care pot fi implicate și uh, în uh, martie, Parlamentul uh, în 2013 a adoptat din acest punct de vedere un document. Comisia este membra Troicii și acolo este condusă de către Eurogrup, uh, îi reprezintă statele donatoare, pe donatori, coordonează anumite programe, dar Comisia în același timp este și o instituție a Uniunii Europene ca atare Um, are într-un fel uh, un rol dublu și poate să existe un conflict de interese. Comisia nu poate să își asume cele două roluri simultan, să-i reprezinte pe donator vis-a-vis -vis de anumite state membre și în același timp să acționeze în interes social. Și mai avem și un conflict cu Banca Centrală Europeană, pentru că și ea este membra a Troicii și acolo uh, oferă un fel de consultanță tehnică. În același timp, însă, Banca Centrală Europeană acordă credite pentru statele membre. Uh, vis-a-vis -vis de Grecia, de pildă, Banca Centrală Europeană a achiziționat uh, aici um, titluri de stat uh, într-o sumă foarte mare și aici Eh, sigur că, până la urmă, eh, plățile trebuie să fie făcute, deci Banca Centrală Europeană va înregistra un profit pe spinarea poporului grec care sărăcește. Este vorba de uh, sume foarte mari. Este aici vorba până la urmă de dobânzi de 10%, dar uh, se încasează doar 6% din suma asta. Deci nu pot aceste instituții în același timp să îi reprezinte pe donatori, în același timp să fie donatori de credite. Deci este o chestiune cât se poate de serioasă. Și acum cea de-a doua întrebare. În ce măsură drepturile fundamentale ar trebui să fie protejate în ce privește uh, anumite programe de economisire? Ex Există un uh, răspuns din partea Comisiei vis-a-vis -vis de o întrebare uh, din Grecia, Siriza. În ce măsură Comisia, uh, în cadrul Troicii, își asumă un rol în cadrul programelor de economisire, în sensul ca drepturile fundamentale să fie respectate? Dar răspunsul a fost că aceste programe de economisire, practic, se aplică în afara uh, legislației europene și nu ar trebui să țină seama de drepturile fundamentale ale cetățenilor. Mie mi se pare... Cum? Păi comisia să nu mai respecte drepturile fundamentale? De acest lucru figura, de fapt, în răspunsul comisiei. Eu cred că trebuie să analizăm mai atent aceste lucruri. Noi, în calitate de membri ai Comisiei Petiții, dar și dumneavoastră, prin atribuțiile pe care le aveți. Poate că ați putea să ne răspundeți la aceste preocupări. Dacă doriți, vă trimit uh, documente care să susțină spusele mele, pentru că poate uh, ați putea avea în vedere un raport de inițiativă legat de aceste sub subiecte, pentru că ele marchează viața cotidiană a miilor de cetățeni din Grecia, Italia și din alte țări. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la uh, coleg din partea PP, domnul Valensa. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Domnilor și domnilor, este un raport foarte interesant, uh, foarte complex. N-aș a dori să mă concentrez pe două chestiuni. Numărul petițiilor din partea cetățenilor, plângerile, în primul au fost încheiate foarte multe uh, investigații. Uh, 461 au scăzut la 350, deci ați putea să fiți mulțumiți de acest rezultat, această scădere. Și, de asemenea, 22% au fost încheiați cazuri în 3 luni și după aceea 27% într-o perioadă de la 3 la eh, e, 12 luni. Asta înseamnă că un mare număr de investigații s-au derulat pe parcursul unui singur an. Cred că acest lucru a fost foarte eficient și doresc să vă felicit pentru asta și cred că ar trebui să tragem niște concluzii pentru noi. Un alt aspect modul corect în care s-a procedat atunci când s-a constatat că există conflicte de interese și această politică a ușilor batante. Pentru că cred că aici trebuie să aplicăm cele mai înalte standarde din punct de vedere etic și m-am bucurat că dumneavoastră ați acordat acestei probleme uh, atâta atenție. Aș avea și întrebări. Puteți să ne spuneți uh, ceva în plus față de metodologia pe care ați aplicat-o pentru a reduce numărul de cazuri pe care le-ați analizat și a reducerii perioadei de analiză și de rezolvare? Iar cea de-a doua întrebare se referă la propunerile și recomandările ombudsmanului. În 20% dintre cazuri, instituțiile nu au ținut seama de sugestiile dumneavoastră. De ce? Oare puteți să ne spuneți de ce? Și uh, oare va mai exista și o acțiune follow-up uh, pentru ca pe viitor acest număr să scadă? Mulțumesc, da, cuvântul doamnei Rivasi. Dar după aceea, uh, vă rog foarte mult, cei care doresc să mai intervină, să-și limiteze intervenția la un minut și jumătate, pentru că va trebui la 12.30 să părăsim această sală. Doamnă eh, Rivas, aveți cuvântul și vom continua după aceea, poate, cu intervenții ceva mai concise. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Eh, și mulțumesc și uh, ombudsmanului pentru activitatea uh, satisfăcătoare desfășurată. În ce privește uh, informațiile pe care ni le-ați uh, furnizat în legătură cu problematica ușilor batante, Aș vrea să știu dacă comisarul nu este în conflict de interese cu portofoliul care îi revine. Dar pe mine mă interesează, de fapt, de unde venim și în ce direcție ne deplasăm. Pentru că trebuie să uh, întrebăm comisarul uh, într-un uh, anumit moment să nu se adreseze unui sector vis-a-vis -vis de care are uh, anumite responsabilități. Dar cum putem proceda în felul acesta? E vorba aici de domeniul ale pescuitului, de funcționari care uh, Uh, au interese legate de sectorul industrial. Cum putem să împiedicăm până la urmă să se adreseze uh, sectoarelor față de care au atribuții directe? Pentru că ne lipsesc mijloacele de împiedică. în legătură cu declarațiile de interese. Noi am criticat, de pildă, uh, agenția EFSA în uh, perioada Comisiei Barroso pentru că uh, trebuie să uh, avem în declarația de interese o evidență clară dacă persoanele lucrează în domeniul acela sau mai degrabă, să spunem, uh, dețin un titlu științific care este legat de respectivul domeniu. Deci vă puteți implica direct pentru că eu, în calitate de raportoare pe o asemenea problematică, aș vrea ca dumneavoastră să vă puteți implica pentru că trebuie să existe transparență în toate domeniile. Și o ultimă chestiune Uh, pentru că uh, Olaful știți că uh, se ocupă de problemele de combatere a corupției, dar eu m-am adresat Olafului repetate rânduri, pentru că Olaful trebuie să știe foarte clar ce are de făcut. Uh, începe o anchetă, dar după aceea nu mai există niciun fel de transparență în legătură cu concluziile uh, vis-a-vis -vis de plângerea care a fost efectuată. Eu cred că trebuie să existe transparență și la nivelul agențiilor din acest punct de vedere. Mulțumesc. Și acum îi dau cuvântul lui Soledad. Grazie. Bueno, yo también quiero comenzar. Mulțumesc, încep prin a vă felicita pentru toată munca făcută doar într-un singur an. V-ați demonstrat capacitatea și eficiența și vreau să vă felicit mai ales pentru anchetele din oficiu făcute și ați arătat că sunteți aproape de problemele cetățenilor tema testelor clinice, tema celor uși batante, după cum se spunea, într-adevăr au demonstrat că sunteți apropiată de cetățeni. Poate că ar trebui totuși să, ca munca dumneavoastră să fie mai vizibilă în calitate de apărător al drepturilor cetățenilor și să ne spuneți cum anume ați uh, îmbunătățit vizibilitatea prin portalul, uh, portalul internet, ca să eventual să profităm de experiența dumneavoastră. Și încă o reflexie, uh, poate v-ar interesa această temă, poate că în acest moment de criză, am văzut că statele membre uneori au uh, avut tentația de a citi cumva diferit uh, drepturile cetățenilor uh, europeni. De exemplu, libera circulație a persoanelor și mai ales a lucrătorilor. Adică, noastră considerați important cum anum, să se analizeze cum anume a afectat uh, criza drepturilor cetățenilor din statele membre și dacă s-au încălcat anumite drepturi fundamentale ale cetățenilor uh, Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you. I now have one... Mulțumesc! Iată că mai am patru vorbitori pe listă. Dați-mi voi să închid lista cu aceștia patru. Foarte bine. Doamna Valina. Mulțumesc. În primul rând aș dori și eu să felicit pe doamna ombudsman, mai ales pentru acest raport și pentru această inițiativă, care cred eu că e foarte importantă, și anume raportul special privitor la Frontex. În acest raport există elemente care, din care rezultă că s-a, s-a încălcat Carta Drepturilor Fundamentale. Știu că în legislatura anterioară nu s-a făcut raportul în comisie pentru că se apropia finalul legislaturii. Însă aș solicita, dată fiind importanța uh, faptului că sunt încălcate drepturile fundamentale ale uh, mii de persoane să se facă în această legislatură respectivul raport. Mulțumesc. Thank you. Now the floor is to Mr. Mulțumesc. Acum domnul Zaki, sper că am pronunțat bine. Mulțumesc, sunt, uh, mă numesc Chucky, sunt uh, etnic maghiar din Slovacia, dar mă rog, accept pronunția dumneavoastră. Mulțumesc pentru prezentare și pentru raport. Cum am menționat, sunt o țară mică, Slovacia. Văd harta aceasta, e foarte utilă pentru noi toți, însă mă surprinde puțin, pentru că din țara mea numărul de cazuri acceptate este 31, însă surpriza e că 0 sunt uh, în curs de analizare. Sper că nu este vorba de o discriminare a cetățenilor unei țări mici. Poate îmi răspundeți în scris uh, mâine, poi mâine, prin e-mail, dacă doriți așa. Mulțumesc! Now the floor is to Mrs. Becerra, doamna Becerra. Mulțumesc, doamna O'Reilly, pentru un raport excelent și o muncă foarte importantă, doar după un an de exercițiu și vă mulțumesc și pentru ceva, un lucru care cred că reiese din uh, toată munca dumneavoastră, caracterul exemplar. Cred că acest caracter exemplar ne permite să luăm această instituție a ombudsmanului ca punct de referință. E un model de urmat. Tocmai pentru aceste elemente cheie cărora vă dedicați eforturile și cu care sunt de acord, dar cum ar fi transparența, garanția independenței, faptul că nu există un conflict de interese, Iată, acest, acest caracter exemplar dă sens muncii noastre și trebuie să permită instituțiile, instituțiilor europene, ca și ele să garanteze cetățenilor că atunci când nu se respectă legile, noi vom fi activi. Cred că asta este sensul, ceea ce, asta este ceea ce dă sens muncii dumneavoastră, dar vreau să vă adresez o întrebare în plus față de ce ați prezentat ca fiind prioritățile dumneavoastră, cu care sunt de acord, însă o observație doar în legătură cu poziția de lider a Spaniei în uh, ceea ce privește plângerile adresate ombudsmanilor, pentru că acolo sunt mulți ombudsmani regionali, este și ombudsmanul național. Credeți că din punct de vedere uh, al acestei realități și a vizibilității necesare. Credeți că se, po- se pot îmbunătăți lucrurile din acest punct de vedere? Credeți că ar, ar fi bine ca statele membre să-și concentreze eforturile din punct de vedere al propriei instituții de uh, apărare a cetățenilor? Mulțumesc. Now the floor goes to, to Mrs. Metzola. Roberta, please. The... Mulțumesc acum, doamna Metzola. Mulțumesc, uh, doamnă președinte și doamnă O'Reilly, pentru munca în ultima vreme, pentru, în ultimul an, pentru a vă asigura că biroul dumneavoastră este din ce în ce mai transparent. Un comentariu legătură cu pagina 29 a raportului. Iată, 29%, 20, mă scuze, 20% cazuri care nu se respectă eh, legislația și nu se respectă recomandările dumneavoastră. Cum eh, credeți că ar putea scădea acest procent? Președinte, mulțumesc pentru întrebări și acum are cuvântul doamna O'Reilly. Vă mulțumesc, eh, multe întrebări, mulțumesc pentru toate încerc să răspund tuturor, iertați-mă dacă mai uh, dau uitării câteva, dar ușa mea este deschisă, mă puteți contacta direct. Doamna Aucă, mulțumesc. Da, foarte important raportul pentru biroul nostru și e o ocazie relativ rară în care aducem acest raport Parlamentului. Păi, am am spus că nu e bine nici să venim prea des în fața Parlamentului, că asta înseamnă că ombudsmanul nu poate rezolva lucrurile singur. Deci când vin în fața Parlamentului înseamnă că am într-adevăr nevoie de ajutor și sper să conving Parlamentul de asta. Cred că raportul Frontex a fost cam scăpat din, pierdut din vedere pentru că au fost alegerile și așa mai departe, da, Parlamentul avea multe de făcut pe final de mandat. Aș dori foarte mult să treacă raportul prin plenară, să fie discutat acolo. Cred că e o chestiune foarte importantă și ne privește pe noi toți ca cetățeni europeni, nu doar din perspectiva drepturilor omului. Domnul Marias, mulțumesc pentru cuvintele foarte amabile în legătură cu cooperarea care ar trebui să existe. Suntem cu toți în aceeași barcă, ca să spun așa, și interesantă întrebare ați avut în legătură cu o anumită frustrare pe care am putut să o văd și probabil reflectă poziția alegătorilor dumneavoastră în legătură cu Troica și ceea ce unii percep uh, ca o lipsă de uh, răspundere. N-au pe cine să tragă răspundere. Iată, o, o creatură ciudată, FMI, BCE și Comisia. Deci cine răspunde în această troică? Și în fața cui? Știu că, știți că și eu vin uh, dintr-o țară în care a fost activă troica, Irlanda, și știu foarte bine care e problema. Ca ombudsman, când ori, atunci când cineva mi se adresează în legătură cu vreo problemă, totdeauna încerc să văd din punct de vedere realist ce pot eu să fac. Îmi analizez mandatul, să văd ceea ce pot face și ceea ce nu pot face. Sunt conștientă și de rolul politicii și uh, aici, din păcate, e o chestiune politică. Știu că Parlamentul e foarte important aici și vom vedea ce se poate face. Cred că uh, atunci când vedem care a fost compunerea Troicii și modul în care a acționat. Ea au văzut mulți că au fost lacune, nu s-a acționat eficient și probabil un deficit de democrație perceput foarte clar de oameni. Sigur, știu că a fost momentul de criză, însă m-ar interesa documentele de care dispuneți și să avem un dialog, să vedem dacă eu pot cumva interveni în mod util cu uh, sfera mea de competență. Da, sigur că apreciez uh, apreciez colaborarea dintre ceea ce puteți face dumneavoastră și ceea ce pot fac, uh, face eu. Mulțumesc, domnule Valensa, pentru întrebări și comentarii. Sunt de acord că toate instituțiile Uniunii Europene ar trebui să aibă cele mai înalte standarde și unele din ele chiar le au. Cred că unele state membre au standarde chiar mai înalte în uh, anumite domenii, însă, bun, în ce privește chestiunea eficienței, da, se pune toată problema volumului de muncă, a întârzierilor, și asta e o problemă cu care vă confruntați și dumneavoastră. De multe ori când mă întâlnesc cu colegii din uh, statele membre, ne plângem cu toții de așa ceva. În Irlanda, acum câțiva ani, am avut un angajat uh, care a fost pus să facă pur și simplu un studiu, să vadă fiecare angajat cum își făcea munca, care era structura și apoi să, le, uh, reconstru- să reconstruiască toată arhitectura. Dar ceea ce trebuie să fie comun, cred eu, acelor birouri care au reușit să-și uh, îmbunătățească, îmbunătățească eficiența, asta din momentul în care sosește o petiție sau o plângere, totul trebuie să funcționeze bine și corect ca să ne asigurăm că aceste plângeri sau petiții sunt admisibile cu adevărat. Și cred că dacă alocăm multe resurse acestei activități, deci chiar primei par- părți a procesului, cred că e elementul care va aduce schimbarea. Uh, și va duce mai multă eficiență. Doamna Rivazi, în legătură cu acele uși turnante, deci cum să împiedicăm uh, în alții oficiali să ocupe mai apoi uh, niște poziții care să intre în conflict cu poziția lor anterioară. Sigur că am examinat problema asta. Am făcut o anchetă, după cum bine știți. Sunt două lucruri. În primul rând există sancțiuni care pot fi aplicate Cred că în cazul înaților oficiali care uh, se află într-un asemenea caz, li se pot ajusta pensiile, se poate întâmpla asta inclusiv cu comisarii, dar bun, se întâmplă foarte rar, nu știu cât de des se întâmplă și cred că ce am încercat eu să fac și unde mi-am concentrat atenția cu sugestii, recomandări, linii directoare pentru comisie, a fost să Uh, aducem totul la lumina zilei, să existe cât mai multă transparență și atunci se poate implica și societatea civilă, pentru că cred că nici măcar Comisia nu are resurse uh, suficiente ca să vadă ce face fiecare fost funcționar care intră în sectorul privat, dar dacă un înalt oficial știe că atunci când se mută în sectorul privat, trebuie ca într-un termen de 2 ani, am impresia, să uh, spune comisia exact uh, unde, se, unde anume se îndreaptă. Știu că dacă asta e vizibil pe un website și dacă știu că Comisia detaliază exact ce fac, ce intenționează să facă și restricțiile care se aplică, asta permite unor oameni ca dumneavoastră sau societatea civilă în general să monitorizeze situația, să știe exact care e situația și asta poate avea un impact asupra comportamentului acestor înalți funcționari. Deci, noi considerăm că mijloacele legale, juridice există, e codul de conduită, regulamentul privind funcționarii, dar uh, trebuie să fie și aplicate și e bine să fie implicată și societatea civilă, Parlamentul și atunci uh, vom rezolva aceste probleme, secretele comerciale, Bun, dacă există plângeri, sigur că eu pot să mă ocup și de așa ceva. Transparența în testele clinice, da, chiar luni uh, există, e ziua internațională a dreptului de a afla, dreptului de a ști și organizăm un seminar uh, în care examinăm chiar chestiunea transparenței datelor uh, în domeniul sănătății, în domeniul științific, chiar doamna Aucan va lua cuvântul acolo la fel uh, și șeful uh, Agenției Europene pentru Medicamente, și apoi uh, mulți experți și lobiști care cunosc foarte bine această problemă. Apoi, problema cu Frontex și drepturile fundamentale. Da, o activitatea mea e că încerc să profit la maxim de potențialul rețelei europene de ombudsmani. Deci, văd în ce domenii putem face anchete în comun cu un ombudsman dintr-un stat membru, ca eu să mă ocup de nivel european și uh, ombudsmanul uh, de la nivelul statului membru să facă ceea ce ține de competența sa. Și mă interesează foarte mult uh, problema legată de Frontex și migranți problemă care afectează multe țări europene. Domnul Ciachi, da, noastră venit din Slovacia, 31 de cazuri, de la 31 la 0, asta nu pentru că am ignorat Slovacia, din contră, bun, pot uh, analiza împreună cu dumneavoastră cazurile, presupun că pur și simplu nu au intrat în uh, sfera noastră, în mandatul nostru, dar uh, vă stau la dispoziție cu plăcere, cu plăcere putem vedea de la caz la caz ce s-a întâmplat și vă mulțumesc că vă interesează ceea ce facem noi. Apoi, conflictele de interesă, transparență, proliferarea ombudsmanilor în Spania. Da, e unul din cazurile pe care le discutăm frecvent, pentru că lucrurile sunt diferite de la caz la caz. Danemarca cred că are un singur ombudsman, însă în țări ca Irlanda, țara mea, au dezvoltat o serie de ombudsman în diverse sectoare. Avem un ombudsman pentru probleme legate de copii, altul pentru servicii financiare, unul pentru pensii. Poate am și scăpat pe uh, unii ombudsmani. Apoi, în alte țări sunt ombudsman regional. Bun, asta e la latitudinea statelor membre. Cazurile sunt diferite de la stat la stat însă consider că cel mai important e ca fiecare țară să știe exact ceea ce funcționează mai bine pentru ea. Dacă uneori sunt prea mulți ombudsmani, atunci cetățenii uh, nu știu cui să se adreseze și pot fi diferențe și în ce privește calitatea muncii făcute de acești ombudsmani. Deci cred că uh, administrația din statele membre trebuie să facă ordine și să vadă care anume ombudsman sunt eficienți și cum să organizeze mai bine activitatea sau cum să aibă o mai bună arhitectură uh, a uh, acestei instituții. Dar fiecare știe ce uh, îi se potrivește mai bine. Doamna Mazzola cred că a vorbit despre acele 20% din recomandări care, care nu li s-a dat curs. Eu am spus, cred, în prezentarea mea, că aș dori să crească procentul de 80%. Bun, 20% motivele pot fi diferite, unii n-au fost de acord cu analizele noastre, cine știe. Însă ce sper eu să facem e să putem colabora cu Comisia în moduri cât mai uh, variate. Mm Bun, le trimitem scrisori, ei ne trimit uh, scrisori și fiecare își respectă propria poziție. E foarte formal. Mie mi-ar plăcea un mod de interacțiune mult mai informal la toate nivelurile comisia ca să ne cunoaștem mai bine și să colaborăm mai bine. Și cred că uh, relațiile interpersonale pot fi de ajutor la scurt timp după ce a fost numită, am ținut să mă întâlnesc cu secretarul general al Comisiei ca să înființăm un mic grup de lucru cu unii din funcționarii mei și cei de la comisie ca să vedem zonele în care avem dificultăți și să încercăm să remediem lucrurile. Deci, am vrut să dau dovadă de spirit de cooperare, de, de, de, de rațiune. Nu pot eu să le spun ce să facă, dar atâta timp cât oficiul meu, biroul meu este văzut ca fiind parțial, independent, ca făcând analize foarte exacte și emițând uh, recomandări uh, logice, cred că tot mai mulți vor accepta ceea ce spunem noi. Eu fac tot ce pot, pa, uh, colegii mei fac tot ce pot și dacă așa va fi și în continuare, atunci administrația ne va susține. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta, și mulțumesc pentru că ați răspuns fiecare întrebări și uh, ați răspuns punctual și precis. Bun, e dificil să fac un rezumat al ceea ce a spus dumneavoastră, dar impactul, relevanța, vizibilitatea, cred că sunt cuvinte cheie și vă urăm cu toții succes în munca noastră atât de importantă și uh, ne așteptăm să avem o cooperare strânsă cu dumneavoastră în domeniile noastre de competență. Vă mulțumesc și ne revedem la orele 15.